toți a doi pastori creștini din Sudan. Dau cuvântul autorilor. Doamna Žitnianska. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Mulțumesc, domnule președinte. Cazul a doi uh, pastori creștini în Sudan m-a preocupat încă de la începutul uh, apariției sale și mă bucur foarte mult că pot uh, vorbi despre aceasta aici în Parlament. După cum uh, știm, Michael Yatt a fost închis din cauza um, de către serviciile secrete în timpul unei Uh, unei slujbe în care s-a exprimat uh, pentru uh, a exprimat anumite poziții, iar după ce domnul Reid, celălalt pastor, s-a interesat pentru această, de această situație, dar celuilalt pastor închis, au fost amândoi închiși. Au fost acuzați uh, ambii și acum se pare că vor fi condamnați la moarte. Uh, sunt convins că Parlamentul European, precum și Uniunea Africană, să apeleze la faptul că aceste acuze să nu se poată transforma în realitate. Acum câteva săptămâni au fost închise 12 fete după ce plecaseră din biserică și au fost chiar biciuite în închisoare. Poate că ar trebui să ne întrebăm de ce ne ocupă aceste cazuri în țări care nu sunt, de fapt, țări membre ale Uniunii. Însă se vede foarte clar că merită să facem acest lucru, pentru că acum uh, un an am vorbit despre situația lui Ibrahim și discutam despre faptul că putem să schimbăm ceva. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamna Acum are cuvântul domnul Sebastia. Un minut, vă rog. Muchas gracias, señor presidente, por... Mulțumesc, domnule președinte, că mi-ați vorbit în spaniolă, o limbă la care țin foarte mult și sper că în curând voi putea să utilizez limba catalană. Mă bucur pentru această declarație și pentru unanimitatea obținută. Acuzațiile împotriva acestor pastori, Michael Iad și Peter Ian Reith, uh, reprezintă că niște acuze specifice totalitarismului. Sunt niște acuzații arbitrare care pot să fie pedepsite chiar și cu uh, pedepsa cu moartea. Trebuie să condamnăm în mod uh, hotărât persecutarea, persecuțiile religioase din Sudan. Unii dintre colegii noștri de aici consideră că uh, pedeapsa cu moarte poate, moartea poate să rezolve ceva și de aceea trebuie să cerem abolirea pedepsei cu moartea. Trebuie să transmitem un mesaj clar de susținere pentru acești doi pastori, Iad și Ian Reis, că uh, să știe că Uniunea Europeană este lângă ei, îi susține, după cum au spus și alți colegi. Aceste declarații însă, fără presiuni politice și economice nu au mare valoare. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Vă promit că data viitoare vă voi vorbi în limba catalană. Urmează domnul Ștetina. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Domnilor și domnilor, uh, mă bucur că um, alături de alte grupuri politice am reușit să ajungem la un acord. Iar acum uh, înaintăm un text puternic care ne oglindește poziția și dorința de a ajuta pe acești doi pastori care se confruntă cu pedapsa cu moartea din cauza religiei lor creștine. Vreau să-i mulțumesc domnului Tăcheș, care m-a impulsionat să redactez acest document. În anii 90, uh, când am, am vizitat Sudanul, când creștinii luptau împotriva regimului de atunci, erau vremuri de foamete, vremuri în care tribul Dinka lupta pentru independență și când um, guvernul sudanez uh, recurgea la tancuri sovietice, iar uh, iar creștinii erau vânduți ca sclavi pe piața neagră, iar rezistența um, rezistența iar um, opun, opoziția internațională nu a făcut regimul de la Cartum să dea înapoi. Haideți să facem ceva acum să-i salvăm pe acești doi pastori. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Statina. Iar acum are cuvântul doamna Vergea. Vergea, la 2 minute, s'il vous plaît. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Rezoluția noastră se referă la doi pastori creștini, dar de fapt ar fi putut să fie o ocazie de a ne reafirma condamnarea acestui regim după alegerile din aprilie anul trecut. Niciodată din acest, în această țară opoziția nu a fost atât de unită. De fapt am constatat acest lucru la conferința care a avut loc chiar aici pe 9 iunie anul acesta, în care câțiva semnatari ai apelului la adresa Sudanului au, nu au putut să participe. De fapt, Achim Memedani, care este președintele asociațiilor uh, civile sudaneze, nu, uh, care a fost de asemenea obiectul rezoluției de decembrie anul trecut, și domnul Favor Caresa, care este președintele forțelor Consiliului Național. De fapt, de la ultimele alegeri care au fost trucate, unde domnul Meșir a obținut peste 94% așa zis din voturi, Presiunea este din ce în ce mai mare. Condamnarea la moarte și riscul de condamnare la moarte a lui Michael Iat și Peter Ian Wright nu sunt decât unul din exemplele triste. Autoritățile sudaneze trebuie să respecte libertatea de gândire, libertatea de uh, religie, a cultelor, indiferent care este ea, libertatea de a crede sau de a nu crede și libertatea de a se exprima liber în toate domeniile. Astfel, luni de aceasta, doi lideri ai opoziției au fost condamnați la 20 de lovituri cu biciuri care au fost uh, executate imediat în fața tribunalului, o umilire umilire absolută, un verdict fără precedent de la lovitura de stat din 1999 și o nouă provocare a regimului acesta. Ahmed Beshir, cu un mandat de arestare al Curții Penale Internaționale, a venit să, dea, să la uh, summitul uh, african din Africa de Sud, însă acolo în continuare și, și uh, în țara sa în continuare ajutoarele umanitare sunt blocate, iar situația femeilor este catastrofală. Așadar, aceasta este situația drepturilor omului pe care trebuie să o atacăm și să o condamnăm. Și regret din nou că Uniunea Europeană să se fi lansat într un proces de negociere cu un astfel de regim care, de fapt, nu face decât să-și atace populația declarația Uniunea Europeană nu are nimic de așteptat. Omar el Beșir nu va face decât să-și găsească recunoaștere internațională pentru care are nevoie de aceasta și știe foarte bine să o, bine să o utilizeze. Trebuie să denunțăm așadar la nivel global încălcarea drepturilor omului în Sudan și în alte țări și să tragem consecințele politice din aceasta. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum are cuvântul uh, minut domnul Iacovcici Slobodni misleći ljudi... Mulțumesc. cugetătorii din Sudan uh, așteaptă susținerea noastră. Cei doi pastori care au fost arestați în mod injust și ei așteaptă susținerea noastră și trebuie să luăm măsuri concrete. Pentru că Sudanul este un stat unde nu doar că oamenii sunt aruncați în închisoare, este un stat în care simbolurile sunt distruse, bisericile, nu se permite construirea de noi biserici și se distruge și spiritul uman. Dreptul la a profesa este subminat și, de asemenea, dreptul de a crede în ceea ce vrei. Eu întotdeauna m-am luptat pentru libertatea religiei și condamn cu tărie ceea ce se întâmplă în Sudan. Eu cred că suntem suficient de puternici să-i ajutăm pe cei doi pastori. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Weidenhauser, un minut și jumătate. Uh, I don't see. Nu este în sală, domnul Weidenholzer. Așa că este momentul uh, reprezentanților grupurilor politice să ia cuvântul și în numele PPE-ului dau cuvântul acum domnului Tomaș Dehovski. Un minut, vă rog, luați cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisar, doamnelor și domnilor cazul celor doi pastori uh, creștini, pastori creștini care sunt acum persecutați în uh, Sudan, nu este singurul caz care merită discutat. În ultimii cinci ani, din păcate, au existat multe astfel de exemple de persecuție și de creștini uh, care au fost persecutați în Sudan. Sute de persoane încă de la ultimul război civil au plecat din casele lor și trebuie să ne ridicăm pentru a-i apăra pe creștinii din Sudan. Este imposibil să mai tolerăm ca o minoritate care este doar de 3% din populație să nu aibă nicio drept, niciun drept și să nu poate să-și exercite religia. De aceea, eu cer comisiei să acționeze și nu numai în cazul celor doi pastori, ci pentru toți uh, creștinii din Sudan care sunt persecutați, pentru ca în sfârșit să se înceapă o acțiune concretă. În cazul lui uh, Ibrahim, uh, în 2014 Uniunea Europeană și, și Parlamentul European au reușit să miște ceva printr-o rezoluție și sper să se întâmple și acum așa. Mulțumesc foarte mult și acum îi dau cuvântul doamnei deputat Chienghe. Un minut, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Pastorii creștini Michael Yat și Peter Ian Wright plătesc uh, probabil sau poate chiar cu viața lor accesul la un drept uh, al omului universal, libertatea de religie, de conștiință și de cult. Aceștia sunt acuzați în țara lor, în Sudan, de cele mai groaznice crime și sunt supuși unor tratamente um- inumane și degradante. Și în cazul unei uh, sentințe vor fi condamnați la pedeapsa cu moartea. Credem că acești doi uh, pastori trebuie să fie um, să fie liberați necondiționat și imediat și, de fapt, orice formă de încălcare a drepturilor omului și orice formă de persecuție și intimidare trebuie să ia sfârșit imediat în fața comunității creștine. Trebuie să ieșim din logica de instrumentalizare a religiei cu scop și folosință politică. Nu se poate să mai tolerăm uh, regimuri care încalcă um, flagrant drepturile omului și libertățile fundamentale. Ba chiar încalcă și în mod flagrant tratatele internaționale pe care le-au semnat. Uh, și, de altfel, aceste regimuri în continuare mizează pe pedeapsa cu moarte, dar moratoriul avea ca scop să se elimine cu totul pedeapsa capitală și aceasta va rămâne obiectivul nostru principal. Vreau să transmit susținerea noastră la adresa societății civile, organizațiilor umanitare și partidelor din opoziție. Mulțumesc! Mulțumesc și acum în numele ECR are cuvântul domnul Gheriche. Mulțumesc. 80 de puncte are uh, Sudanul în locul 6 al persecutării creștine pentru 2015. Pentru creștinii Sudan este din ce în ce mai greu să-și exercite cultele și soarta pastorului Mihail Iacea lui Peter Ian Wright este clar un simbol pentru această persecuție și de aceea sunt foarte recunoscător pentru că împreună cu colegii din partea ECR am reușit să lansăm o inițiativă pentru această rezoluție. Această rezoluție se vrea un apel împotriva persecutării creștinilor. Același lucru este valabil pentru aceștia doi, dar și pentru alții din cele sute de miliarde de, de sute de milioane de, creștini care sunt persecutați peste tot. Dreptul la religie este un drept fundamental și mă bucur că am auzit în această sală acest lucru de mai multe ori. Noi, ca Europa a valorilor, trebuie să facem totul la nivel global pentru ca să se respecte acest lucru și noi nu trebuie să permitem persecutarea creștinilor, nu putem să ne uităm în altă parte când oameni sunt discriminați discriminați pentru că au dreptul să își exprime religia în mod pașnic. Pentru grupul meu aș vrea să vă rog de aceea, stimați colegi, să vă puneți de partea noastră pentru ca să luptăm împotriva persecutării creștinilor, pentru ca să ne luptăm pentru pastorul Mihail Iad și Peter Ian Wright. Haideți să-i ajutăm pe aceștia doi să își recâștige libertatea și tuturor creștinilor persecutați și urmăriți să le dăm ocazia să poată să trăiască în libertate și în pace. Mulțumesc! Danke. Mulțumesc! Domnul Kelly, un minut, aveți cuvântul. John, as member of the EP... Mulțumesc. Ca membru al PPE, creștini democrați, um, sunt profund afectat de discriminarea religioasă, mai ales împotriva creștinilor și acum uh, doi lideri religioși, pastorul Iat și uh, Reit, care au fost uh, arestați și acum care se confruntă cu pedapsa cu moartea doar fiindcă uh, doar fiindcă și-au practicat religia creștină, e îngrozitor și trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru ca acești doi pastori eminenți, minunați, să fie liberați. Mai ales acum că Sudanul a ratificat uh, convențiile ONU și ale Uniunii Africane prin care se garantează reli- reli- libertatea religioasă, dar pe care le calcă în picioare. Inacceptabil, iar Comisia și Parlamentul European trebuie să facă ceva cât mai curând. Haideți să nu închidem ochii și la ce se întâmplă în Darfur, unde, unde discriminări asemănătoare au loc, unde oamenii sunt strămutați intern și milioane de oameni au nevoie de asistență umanitară. Sudanul are nevoie de, de ajutorul nostru cu adevărat. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Acceptați un cartonaș albastru de la... Acest Navkovniesk. Îmi cer scuze, e o neînțelegere. Domnul Iurec, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Acești pastori nu sunt victimele unor islamiști imaginari, sunt victimele unei lipse de egalitate într-o societate și Uh, victime ale deciziilor guvernului în țara în care trăiesc. Situația lor este incompatibilă cu situația creștinilor din secolul 20. În Europa putem să vorbim despre imigrație, despre relațiile cu civilizația islamică, putem să vorbim despre orice vrem să discutăm. Este dreptul și datoria noastră și responsabilitatea noastră pentru alții, însă niciun, fel, niciun stat european nu ar uh, persecuta musulmanii datorită a ceea ce se predică în uh, moschei. Aici musulmanii pot să vorbească liber despre așteptările lor, despre necesitățile lor sociale și cuvintele lor sunt întotdeauna ascultate. Putem să discutăm și să dialogăm și am dorit ca același tratament să-l aibă creștinii în toate statele musulmane. Trebuie să fim uniți cu acești confrații ai noștri care suferă deseori pentru că noi nu răspundem. Vă mulțumesc, domnule Iurec. Urmează domnul Pavel Slovoba, Svoboda, din partea PP, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, stimată doamnă comisar. Situația catastrofală a drepturilor omului în Sudan a fost discutată deja de mai multe ori și nu vreau să repet acest lucru, dar există câteva licăriri de speranță, pentru că acum un an, chiar imediat după ce uh, o rezoluție a noastră a fost votată, Miriam Ibrahim, femeia creștină care a fost uh, uh, trimisă, în judecă, trimisă la pedeapsa cu moartea, a fost eliberată și deci Uniunea Europeană trebuie să își amintească de recomandările Consiliului din 2013 uh, unde se vorbea despre uh, ajutorul pentru dezvoltare și unde libertatea de uh, religia, agrebitatea cultelor nu este respectată. Sper că această rezoluție deci să poate să aibă același succes ca cea dinainte și să ducă la eliberare. Mulțumesc. Decui, pane poslanec. Mulțumesc. Acum trecem la Catch the Eye. Are cuvântul doamna Ana Zaborska. Ďakujem pekne, pán predseda, pani komisárka ak niektorá krajina obviní dvoch kresťanských pastierov. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Cei uh, doi pastori uh, sunt acuzați de crime foarte grave și putem să fim siguri că, de fapt, aceasta este o acuză inventată. Este clar că Războiul uh, islamiștilor împotriva creștinilor începe cu demolarea bisericilor, apoi nu sunt uh, respectate drepturile omului și după aceea se folosesc chiar și uh, pedepse, pedepsa capitală, de exemplu. Ceea ce putem noi să facem este să cerem guvernelor ca Uniunea Europeană să urmărească ceea ce fac aceste guverne și aceasta este și o obligație pentru ca uh, și autorii acestei rezoluții să simtă că într-adevăr um, au uh, reușit să miște ceva. Cred de aceea că este foarte arogant să vorbim uh, de urmărirea creștinilor în Sudan și acum trei ore la raportul cu privire la politica de vecinătate am vorbit despre N-am vorbit despre uh, această temă, deși era foarte pertinentă. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Deputy Ana Gomes. Doamna Gomes are cuvântul, vă rog. Eu am fost în misiunea Parlamentului în Sudan în 2004, în Darfur în 2010, în 2011, când au fost alegerile ca observator uh, și uh, așa fabricate ca cele de anul acesta. Uh, nu mă miră că, guvern, că uh, regimul Bashir atacă acum reprezentanții ai comunităților uh, creștini ca acești preoți care, au, care sunt în închisoare și care se confruntă cu, pe, cu riscul de a fi condamnați la moarte și sunt torturați. Este un regim violent cu poporul său, iar Uniunea Europeană trebuie să-și dea seama de asta și să nu Uh, mai înceapă uh, procese fabricate, cum ar fi cea de la Cantum privind imigrația cu regimul care, care în modul în care își oprimă poporul uh, nu face decât să creeze migranții. Iar acest proces nu va ajunge nicăieri. Uniunea Europeană trebuie să fie să, să nu mai uh, um, să nu mai susțină astfel de regimuri și uh, Uniunea Europeană și Africa de Sud, care sunt cei care mai sprijină acest regim, nu pot să mai uh, fie complice cu un regim uh, și trebuie să își uh, aducă susținerea victimelor. Mulțumesc. Panie Przewodniczący, ja też chciałbym bardzo mm, serdecznie podziękować autorom. Vă mulțumesc foarte mult și eu doream să le mulțumesc autorilor rezoluției. împărtășesc opinia colegului Iurec, care spune că trebuie să examinăm în mare detaliu situația creștinilor din statele musulmane. Însă, în același timp, aș dori să-mi exprim teama și necesitatea de a purta o discuție diferită în legătură cu surs, sursa acestui, acestei lipse de interes în legătură cu soarta creștinilor persecutați uh, peste tot în lume. Câteodată văd o anumită rezistență împotriva recunoașterii acestei suferințe. Cred că aici, la Parlament, avem nevoie de o discuție în legătură cu marginalizarea creștinilor din via- viața publică din Europa. Urmează domnul Jonathan Arnott. Mr. President... Mulțumesc, domnule președinte. Acest raport nu este perfect, dar uh, principiul uh, este vital și cred că toată lumea este de acord cu mine când spunem că pedepsa cu moartea pentru a pedepsi creștinii oriunde în lume este un lucru absolut inacceptabil. Știți, probabil că sunt membru din partea UKIP al Parlamentului European, știți că eu mă opun proiectului Uniunii Europene, așa că următoarele cuvinte ale mele vă vor surprinde. Dar eu voi vota pentru această rezoluție și cer întreaga, întregul Parlament să facă la fel. Mulțumesc! Now on behalf of the Commission. Mulțumesc din partea Comisiei, doamna comisar Cecilia Malmström, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. E o șansă ca să avem această dezbatere în numele altui reprezentant privind uh, cazul celor doi pastori și um, procesele lor în derulare. Ei um, își desfășura activitatea în um, Biserica Evanghelică din Cartum și s-au și s-au manifestat împotriva demolării bisericii pentru afaceri cu terenuri. Sunt acuzați acum, uh, sunt șapte capete de acuzare aduse împotriva lor, inclusiv subminarea Constituției și spionaj. Așa cum bine ați spus, uh, acestea aduc cu sine pedepsa cu moartea. Pe 2 iulie a avut loc uh, audiera preliminară și speram să primim vești mai bune, dat fiindcă dovezile au fost atât de slabe. Din păcate însă Judecătorul a acceptat uh, cauza și acum uh, procesul va avea loc pe 14 iulie. Să mm, nu vă îndoiți că vom urmări de aproape acest proces. Delegația UE de la Cartum are contacte strânse cu avocații uh, pastorilor și au participat ca observatori la audieri în colaborare cu statele membre și va face asta în continuare. Uh, Asta transmite un mesaj, un semnal important privind importanța pe care o dăm noi acestui proces, mai ales libertății religiei, libertății de credință, de exprimare și dreptul de a avea un uh, proces echitabil. Ceea ce arată cât de îngrijorătoare este situația drepturilor omului și a libertăților fundamentale în Sudan, precum și uh, faptul că instituțiile de stat sunt pe mâna serviciilor de securitate și unii au vorbit despre situația din Darfur, din uh, Nilul Albastru și nu numai. Acestea cauzează în continuare suferința atâtor de mulți oameni. Noi vom încerca în continuare să i liberăm pe cei doi pastori și să și când toate contactele noastre cu autoritățile sudaneze, drepturile omului să figureze la loc de cinste. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. Am primit șase proiecte de rezoluție de la grupurile politice. Încheiem această dezbatere și votul